9 până la ora 14 și de la ora 15 la ora 17. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe pagina de internet a Parlamentului European. Ședința se suspendă, vă urez o seară plăcută și noapte